Feroe. Pentru că, în acest caz, insulele Feroe au plecat de la masa negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Aici s-a încheiat discuția. Haideți să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul Chichester privind Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor. La parola al relatore per 4. Și are cuvântul domnul raportor 4 minute. Vă rog, domnul Ciceste. Uh, Madam President, uh... Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, dragi colegi. Acest raport uh, privește o agenție care are de-a face cu securitatea rețelelor și a informațiilor. E a treia sau a patra încercare pe care o facem de a defini rolul, misiunea și obiectivele uh, acestei agenții. Aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi echipei mele de raportor din umbră, mai ales domnului Eller, colegul meu, pentru o susținere și un ajutor constructiv în întocmirea acestui raport. Doresc uh, mai ales să mulțumesc și doamnei comisar pentru susținerea și abordarea ei constructivă față de, aceste, față de această problemă în încercarea de a îmbunătăți eficiența acestei agenții. Apoi eh, doresc să aduc un omagiu președinților eh, care s-au succedat de-a lungul timpului în ultimii ani, eh, care toate au încercat să negocieze Um, acest regulament privitor la Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, ENISA. Aș spune colegilor mei din Parlament că dacă doresc să privească textul regulamentului așa cum este el acum, ar vedea proba uh, faptului că noi am reușit să aducem modificări substanțiale în text și cred, îmi place să cred că l-am și îmbunătățit, astfel încât ENISA acum uh, e mai bine echipată pentru uh, a își îndeplini sarcinile viitoare. E vorba de o chestiune importantă, acesta, aceasta a securității rețelor și informațiilor. E vital ca noi să avem o agenție europeană eficientă în acest domeniu. Noi am redefinit competențele, obiectivele, sarcinile acestei uh, agenții, după cum spuneam, noi am introdus un nivel de gestionare sub forma unui consiliu uh, director care credem noi că va îmbunătăți funcționarea și conducerea agenției. Am redefinit responsabilitățile uh, Consiliului de Administrație și, de asemenea, am uh, crescut gradul de responsabilitate al agenției cu președintele și directorul executiv care pot acum să se prezinte în fața comisiilor de resort uh, ale Parlamentului European și să facă un raport și să răspundă, practic, pentru ceea ce au făcut. Am introdus măsuri pentru ca și Curtea de Conturi și OLAF să poată să supravegheze mai bine, să controleze mai bine activitățile acestei agenții și o măsură foarte importantă am spus în mod specific că trebuie să se înființeze un birou al agenției pe, în teritoriul Greciei continentale, pentru că colegii poate nu știu, dar uh, sediul acestei agenții se află la Heraclion, în Creta. E un loc minunat, sigur, <laughs> în care să muncești, dar poate că e destul de neconvenabil în ce privește mm, legăturile cu continentul și cu restul Europei noi am stabilit un termen fix pentru agenție, e vorba de șapte ani, și de asemenea, eh, am prevăzut o revizuire a activității agenției care să eh, aibă loc la sfârșitul celui de-al cincilea an al mandatului acesteia. Eu cred că cu toate aceste măsuri am făcut o treabă bună în pregătirea acestei agenții pentru a putea să țină pasul cu noile provocări uh, în domeniul uh, securității informatice în anii ce vor veni. Uh, această agenție trebuie să ajute Uniunea pentru a-și întări capacitățile. Am încurajat o cooperare în acest sens între sectorul public și cel privat pentru a, ca această agenție să contribuie și la cooperarea cu uh, țări terțe și i-am conferit un grad mai ridicat de flexibilitate, uh, ținând cont că nu știm care vor fi problemele uh, pe care le va aduce viitorul. Deci sper că colegii mă vor susține și vor vota acest raport. Mulțumesc. Doamna comisar Cruz, vă rog. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament dovedește că e bine să nu renunți niciodată și că uneori merită să perseverezi. De aceea vreau să spun că s-a făcut treabă bună datorită atitudinii Parlamentului, a Consiliului și datorită acestui acord care a fost găsit, va exista un nou regulament pentru ENISA. Nu numai un nou mandat, ci un mandat de șapte ani mult mai clar și mulțumesc din suflet raportorului, domnului Chichester, precum și raportorilor din umbră. S-au făcut multe eforturi, sunt perfect conștientă de acest lucru, tocmai am aflat, am auzit pomenindu-se lista tuturor președinților care s-au succedat, cei care au fost implicate în negocierea acestui dosar. Comisia este convinsă de faptul că e deosebit de important ca această agenție să-și continue activitatea într-un mod eficient și operațional. S-a vorbit despre recenta strategie europeană de combaterea criminalității cibernetice și avem nevoie de ENISA pentru a ne întări securitatea rețelelor, securitatea datelor, atunci când ENISA și-a început activitatea, încă nu era foarte clar exact care puteau să fie sarcinile sale, dar acum este mult mai limpede pentru toată lumea. Nu cred în viața eternă, însă uneori am senzația că ar trebui să trăiești la nesfârșit ca să cunoști toate chichițele procedurilor. Uneori este mai greu decât ne putem aștepta, dar până la urmă am ajuns la un consens și trebuie să ne bazăm pe el. Și aici se includ domenii unde avem și relații cu țări terțe, publicarea bunelor practici în domenii cheie, consolidarea rețelelor și a securității și a rezistenței rețelelor noastre, iată numai câteva dintre activitățile care fac parte acum din noul mandat al ENISA. Această agenție va fi mai eficientă, va avea relații mai strânse cu instituțiile europene și cu uh, birourile naționale de resort, puteți să contați pe dorința Comisiei de a garanta o mai bună coordonare a relațiilor dintre ENISA și instituțiile europene. S-a confirmat faptul că acest acord va fi adoptat de către Consiliu și mai rămâne și votul Parlamentului de mâine. În încheiere, aș vrea să spun că există un viitor pentru Enisa, mulțumesc lui Dumnezeu, și acum este mult mai clar pentru cei care lucrează în această agenție exact ce se așteaptă de la ei și ce vor avea de făcut. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum nu o văd pe doamna Hauk în sală, ca atare Continuăm cu oratorii în numele grupurilor politice și începem cu domnul Eller, două minute în numele PP. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă vicepreședinte Cruz, stimată domnule Chichester, dragi colegi și dragi raportori din umbră. ENISA nu este un scop în sine. ENISA nu este o discuție privind o agenție. Discuția privind ENISA a declanșat o discuție privind cele mai mari provocări cu care se confruntă piața internă cu privire la libertatea cetățenilor și la libertatea acestora în noua uh, epocă digitală. ENISA este agenția care trebuie să aibă expertiza și coordonarea aici, care este organul care trebuie să faciliteze cooperarea între statele membre. Este foarte important ca acest subiect să fie tratat. Deci, ENISA este un, o cărămidă a acestei strategii. Se leagă și cu Cyber Security Center al Europol se leagă și cu directiva pe care ne-a prezentat-o doamna Cruz privind uh, securitatea serviciilor. Din negocieri foarte dificile, a reieșit că aici, de fapt, nu vorbim despre această agenție, ci vorbim despre cât de importantă este siguranța cibernetică în societatea noastră. Uh, nu am avut un conflict cu comisia și de aceea vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru angajamentul său, vreau să-i mulțumesc pentru că a reușit uh, să conducă negocierile cu foarte mult uh, umor, la fel cum a făcut-o și domnul Chichester, care a fost un negociator foarte plăcut. Nu am vorbit doar de chestiuni de organizare, am vorbit despre elemente de bază foarte importante pentru strategia Uniunii Europene în domeniul uh, securității cibernetice. Și de aceea vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare. Este încă un element de construcție foarte important și cred că atunci când vom discuta uh, directiva privind siguranța cibernetică, vom uh, reuși să avem la dispoziție toate instrumentele pentru a trata acest subiect așa cum trebuie. Mulțumesc mult! În numele grupului SND, doamna Țicău, un minut. Grație, Madam Commissioner

pentru tenacitatea și încăpățânarea sa în direcția unei adevărate dezbateri pentru raportul în cauză. Unii colegi își reamintesc că e vorba de o comisie din 2010. Deci se va vota după trei ani de negocieri intense între Consiliul, Comisie și Parlament, dar până la urmă rezultatul va fi, sper, pozitiv. Nu eh, se întâmplă adesea să vedem că, într-adevăr, problemele reale sunt rezolvate dincolo de diversele interese. Domnul Chichester a uh, realizat într-adevăr un uh, raport foarte bun în legătură cu un management eficient, cu eficiența costurilor, transparența și o uh, nouă agenție ENISA este o piată de hotar. E o măsură binevenită în acest timp de criză și penurie de resurse și sper că va rămâne o inspirație pe viitor. Mm, biroul din Atena este un compromis care sperăm că va uh, contribui la atragerea unor profesioniști de bună calitate pentru a lucra pentru agenția ENISA și consolidarea mandatului înseamnă că ENISA are acum mijloace să joace propriul rol pentru a deveni un actor mai important în domeniul securității informatice și trebuie să spun că era și timpul ca această agenție să uh, fie mai eficientă pentru că, iată, se înmulțesc uh, cazurile de atacuri informatice Colegii noștri din SUA dedică din ce în ce mai multe mijloace securității informatice și e clar că și noi trebuie să facem la fel. Raportul acesta este o dovadă că putem să schimbăm lucrurile noi, în cele la Parlamentul European, și asta înseamnă că ar trebui ca acțiunea noastră să devină un standard dacă dorim să avem instituții europene mai eficiente și cu rezultate mai bune. Grazie. Mulțumesc. Și acum, uh, pentru vers, doamna Andre, dotar, un minut. Um, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor Cicester pentru munca depusă, aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru colaborarea din ultimul an și să mulțumesc și doamnei comisar Corus. Foarte mulți dintre noi au avut de învățat din munca ENISA. Până la urmă, ENISA are misiunea de a aduna informații cu privire la rețele și la siguranța acestora și a informațiilor și face asta ca nimeni altcineva. Sperăm că munca ENISA va fi simplificată pentru că siguranța rețelelor este un domeniu politic uh, și e destul de recent ca domeniu politic. ENISA are foarte, foarte multă treabă în domeniul strângerii de informații și nu știu dacă nu ar fi cumva bine să revizuim situația, să vedem ce anume dorește Parlamentul de la ENISA, ce vrem noi să facă această agenție. Mulțumesc. În numele GUE, domnul Angurachi, sunt minut 30. Η αποπροσανατολιστική διαμάχη για το αν η έδρα του ΕΝΙΣΑ θα είναι στο Ιράκ. Vă mulțumesc. Această discuție despre sediul agenției, dacă trebuie să fie la Heraclion, la Atena, la Haga sau în altă parte, ne face de fapt să ne dăm seama care sunt interesele ce se află aici în joc. Iar poziția Parlamentului este chiar mai reacționară decât cea a Comisiei. De fapt, vreți să înlocuiți ENISA cu o structură care va avea inclusiv misiuni polițienești de fapt, va fi o entitate care uh, va putea să strângă date. Ne spuneți că ne va permite să ne protejăm mai bine în spațiul virtual de atacuri teroriste, să ne protejăm mai bine uh, infrastructurile de importanță vitală. Dar, de fapt, va fi o entitate care va sprijini organele de reprimare din Europa sub pretextul de a apăra uh, um, datele cu caracter privat de fapt, va exista acum o rețea din care vor face parte uh, nu doar ENISA, ci și uh, universitățile, marile companii eu cred că este o dovadă suplimentară a faptului că Uniunea Europeană își bate joc de drepturi și de libertăți. Mai mult ca niciodată trebuie să redăm puterea poporului pentru ca acesta să se poată emancipa. Mulțumesc. Acum trecem la ceilalți oratori care s-au înscris și începem cu domnul Țuca la minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, cred că poziția mea va fi diferită de cea raportorului în ce privește ENISA. E fundamental, desigur, rolul pe care trebuie și poate să-l joace această agenție. Eu am uh, urmărit cu atenție dosarul ENISA și domnul raportor Cicester se pare că nu are ca obiectiv consolidarea activității uh, agenției cu sediul în Creta, ci utilizează orice fel de argument uh, pentru a încerca să mute sediul agenției și susține că nu putem să avem o structură de acest tip în sudul Europei. Uh, deși știm foarte bine că evoluția tehnologiilor ne permite acest lucru. E clar că ENISA trebuie să fie o agenție a Uniunii Europene și deci poate utiliza mijloace tehnologice uh, din cele mai moderne care îi permit să-și desfășoare activitatea în insula Creta. Așadar, eu cred că nu trebuie să facem presiune asupra personalului agenției, ceea ce din păcate vedem că se întâmplă la ora actuală. Personalul ENISA Eh, din păcate, se află sub presiune și situația asta nu poate continua. Comisia trebuie să respecte angajamentele asumate și din toate aceste motive eu votez împotriva, voi vota de fapt împotriva acestui raport care își propune schimbarea sediului. Mulțumesc! Acum, eh, pentru un minut, are cuvântul domnul Druțas. Mulțumesc, doamnă președinte! Nu e cazul să mai insistăm asupra uh, importanței ENISA, care va avea de jucat și pe viitor un rol foarte important. Din păcate, se pare că a fost acceptat un anumit compromis într-un context de presiuni foarte puternice exercitate asupra Greciei. Acest compromis nu este la înălțimea sacrificiilor foarte importante pe care le-a făcut Grecia într-o conjunctură foarte dificilă pentru a permite funcționarea adecvată a ENISA. Și din acest motiv vreau să rog Comisia să evalueze impactul transferului uh, personalului din Creta la Atena evaluând în special costurile și dezavantajele legate de funcționarea unui organ în două orașe diferite. Iată că trebuie să uh, facem față în anumite cazuri acestui mod de lucru cu două sedii diferite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Van Nistelrooy, un minut 30. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă comisar, domnule raportor, rețelele și informațiile, securitatea acestora este primordială. Ținând cont de faptul că acum trăim într-o societate a informației și că criminalitatea cibernetică este în creștere. Un sondaj din uh, țara mea a arătat că din cauza acestui nou tip de criminalitate se înregistrează pierderi de 10 miliarde de euro pe an. Până și săptămâna trecută, uh, banca ANG a fost afectată de un asemenea atac. De aceea, agenția ENISA este un actor important în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o agenție puternică, stabilă. Evident că trebuie să facem mai multe și pe plan național, să avem, de exemplu, o adevărată rețea de controlori. Acum s-a deschis uh, uh la Haga și acest Crime Center, uh, care funcționează pe lângă Europol și care va trebui să uh, coopereze cu ENISA. Dar care vor fi costurile mutării sediului de la Heracleon la Atena? Există fondurile de care aveți nevoie sau veți face o evaluare a acestor cheltuieli peste 5 ani? Eu cred că ar trebui să ne implicăm mai mult în calitate de instituție, pentru că nu este o etapă anodină, domnule Cicester, mutarea sediului E foarte bine să vă implicați în dezbatere, dar oare suntem siguri de faptul că avem tot ce ne trebuie pentru a face față evoluțiilor viitoare? Mulțumesc. Domnul Calfin, un minut. Thank you, Madam Chair, Madam Vice President. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, în primul rând aș dori să exprim satisfacția și să felicit pe raportor că Eh, iată, a dus la bun sfârșit acest eh, trialog eh, care a durat atât de mult timp. Cred că e clar că securitatea informatică e o problemă din ce în ce mai importantă. Vedem asta zi de zi. Și întregul potențial al economiei digitale nu va fi valorizat dacă nu există și încredere în sistemul nostru informatic și în rețeaua informatică din Europa. De aceea avem nevoie să vedem că există un adevărat angajament instituțional în menținerea uh, securității informatice în Europa. Mă bucur că deja există o propunere a Comisiei cu o strategie pentru uh, securitatea informatică, o directivă care va fi examinată de Parlament, de asemenea, și aș dori și eu să văd totuși o directivă și care să prevadă un rol mai ambițios pentru ENISA. ENISA să nu aibă doar un mandat limitat, ci să poată să muncească mai bine uh, în, to- în tot ce ține de securitatea informatică. Totuși, cred că avem un rezultat bun, trebuie să votăm în favoarea sa și sper că așa vom și face. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Începem acum procedura intervențiilor uh, spontane. Domnul Micola și care cuvântul în primul rând. Da, președinte. Internetul este mediul cel mai utilizat și mai cunoscut de către persoane de toate vârstele. Probleme mai mari sau mai mici de securitate a avut oricine îl folosește. Programele care se distribuie fără știința noastră se numesc virus, se comportă ca niște virus biologici și cauzează infecția uh, gazdei. Uh, echipamentele IT insuficient protejate vor duce la distribuția virusilor informatici care ne pot afecta activitatea și uh, dreptul la viață privată. De aceea avem nevoie de securitate uh, pe internet, de siguranță și utilizatorii trebuie să știe cum să folosească măsurile de securitate. Cred că agenția este necesară, dar trebuie să știm ce puteri și responsabilități va avea această agenție și ce va face ea cu rezultatele, cu datele colectate. De asemenea, pentru că suntem într-o criză economică, avem nevoie de transparență și de eliminarea costurilor uh, inutile. Deci cred că ENISA ar trebui să se mute la Bruxelles. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Esaia. Puhemies, hyvä komissari, kyberturvallisuus... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Securitatea datelor este esențială pentru securitatea societății noastre. În uh cea mai uh, recentă strategie a Comisiei Europene privind cibersecuritatea se pornește de la premisa că fiecare stat în parte trebuie să ia măsurile necesare, adaptate culturii uh, din respectivul stat. Există o coordonare la nivel european prin ENISA și această cooperare ar trebui să contribuie de asemenea la lupta împotriva cibercriminalității această nouă, acest nou regulament încearcă, practic, să creeze o nouă agen- agenție care să facă față provocărilor cu care ne confruntăm. Crearea acestei noi agenții nu va duce la punerea pe la oprirea celor mai importante pro, proiecte, ci la continuarea lor. Domnul Enciu, un minut. Președinte,

sau pe care nu se poate ajunge în timpul iernei, iernii. Deci, e clar că trebuie să ne asigurăm că sediul acestei agenții, pentru ca agenția să fie credibilă, uh, să fie la rândul său unul credibil. Acum, doamnelor și domnilor, îi dăm cuvântul doamnei comisar Cruz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați eh, membrii Uh, domnul Dacius a menționat uh, două instituții și punea un semn de întrebări și o să răspund în uh, limba pe care o cunosc cel mai bine. De fapt, o să traduc din olandeză și spun că vaca e supărată că vasul din care mănâncă este negru. Trebuie să spun că sunt două sedii ale democrației în Europeană, una în Strasburg și una în Bruxelles. Deci pentru mine și dumneavoastră funcționați destul de bine. Deci niciodată nu mi-a trecut prin cap ideea că nu ați funcționa pentru că există aceste două sedi ale Parlamentului. Uh, odată ce am spus asta, uh, mă consider norocoasă și aș vrea să spun că fiecare vorbitor din această seară înțelege importanța acestei instituții și cu siguranță, uh, cu, odată cu provocările pe care le avem astăzi, o serie de membri au menționat uh, cazuri specifice, dar cu toții știm că e un lucru serios. Deci trebuie să fim conștienți că trebuie să fim gata să ne facem treaba corespunzător. astăzi pare posibil să mi se pare posibil să asigurăm viitorul agenției NISA și să ne asigurăm că uh, o ajutăm uh, să-și facă treaba cât mai eficient. Și apropo, asta a fost de fapt întrebarea noastră către mine în dezbateri uh, mai care a avut loc mai înainte, dacă este eficientă și dacă folosește bine banii contribuabililor. Dar am vorbit despre organizarea ei ca atare. Uh, cum vom uh, încerca să îi determinăm pe oamenii cei mai talentați să vină la această agenție? Cooperarea constructivă între Parlament, Consiliu și Comisie uh, este miza aici. Și, cum spuneam, eu mă consider norocoasă să văd că în această seară e posibil să obținem un final fericit din acest punct de vedere. Și Uh, știu că unii dintre noastre încă mai ezitați, dar vreau să vă ofer niște fapte și cifre concrete și sunt sigur că acestea uh, vă vor face să înțelegeți că oricum, din punct de vedere financiar, uh, nu pot să fi împotriva acestei inițiative. Studii, inițiative studiile au arătat că câștigurile de eficiență sunt de 50%, 50% în câteva dintre activitățile ENISA și se pot face economii de 352.000 de euro. Deci vorbim de un mandat de 7 ani, atunci discutăm de aproape 2,5 milioane și nu e vorba de fragmentare. Modelul de afaceri în acest caz se bazează pe o abordare foarte inteligentă, ca să nu fiu uh, înțeleasă greșit, nu e propunerea mea nu eu am făcut-o. Propunerea este ca prin organizarea ENISA să se uh, separe partea operațională de partea care are legătură cu cercetarea și cu funcționarea conducerii ENISA. Odată ce am spus asta, cred că avem o măsură înțeleaptă și sunt recunoscătoare tuturor celor care o susțin și în special raportorului și raportorului, raportorilor din umbră dar în special raportorul din umbră care este prezent la această discuție. Asta dă Enisa ocazia de a își face treaba bine și uh, să continue să o facă și în viitor. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamnă comisar, și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Charles Chichester pentru uh, remarcile de încheiere. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile la dezbatere. Vreau să le mulțumesc celor care au fost amabili cu mine și care au fost de acord cu mine. Înțeleg și motivele celor care n-au fost de acord cu mine. Vreau să spun că Uh, trebuie să ne dăm seama cât de serioasă este această problemă. De aceea am organizat o audiere și am comandat un nou studiu. Domnul Pasca s-a referit la un studiu din 2004. Avem un studiu nou care a dus la anumite concluzii. Din audiere a reieșit importanța contactelor față în față pentru experții uh, din, de la agenție. Videoconferințele sunt atractive, dar nu poate nimic să înlocuiască ideea de a fi față în față atunci când trebuie să menții încrederea și confidențialitatea în ceea ce privește chestiunile de securitate. Este un mesaj important al audierii noastre. Și din studiu aș vrea să vă spun că reiese Uh, șase idei importante, iar două dintre aceste idei spun că instituțiile Uniunii Europene sunt acum într-o situație de risc. S-au dat două exemple. Instituțiile Uniunii Europene nu sunt imune. S-au făcut 12 recomandări, din care opt au fost acceptate și incluse în text. Și e vorba și de înființarea biroului de la Atena, Câteva nu au fost acceptate, altele au fost cu cu posibilitatea de a fi inclusă. Ideea este că pe noi ne-a preocupat tot timpul ca această agenție să fie mai eficientă în abordarea problemelor care apar și a celor pe care nu le cunoaștem și care vor apărea în viitor. Sper că această agenție are cadrul legislativ ca să sporească în ceea ce privește eficiența și efectivitatea ei. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, dezbaterea s-a încheiat, se va vota mâine la ora 12. Să continuăm, continuăm acum cu următorul punct din ordinea de zi.